aprobate. Ca urmare a regulii 1056, nu s-au făcut obiecțiuni la conferința președintelor comisiilor privind recomandările făcute de Comisia TRAN să nu ne opunem la o măsură de implementare dacă nu sunt ridicate obiecții de grupurile politice sau dacă cel puțin 40 de membri nu vor face acest lucru și atunci recomandarea va fi aprobată. Altfel, recomandarea va fi supusă la vot pe site-ul